care sperăm să ne aducă progrese în unificarea Europei. Sperăm că va fi un an care să contribuie la pacea în lume. Dați-mi voi să fac o declarație în acest context. Stimate colegi, stimați colegi, conferința președinților m-a rugat să fac o declarație în legătură cu evenimentele din Orientul Mijlociu. Dezbaterea va avea loc miercuri după amiază, de altfel în prezența președintelui eh, eh, președinției cehe a Uniunii Europene, domnul Schwarzenberg. El va trebui în acea zi să se deplaseze și spre Africa de Sud, totuși va putea să petreacă un timp în mijlocul nostru și cred că este o ocazie de pe acum să mulțumesc președinției cehe pentru această prezență. În timp ce noi ne reunim aici pentru o ședință plenară, în Orientul Mijlociu, din păcate, mor din nou oameni. Probabil că noi toți simțim astfel când privim imaginile de la televiziune, avem un fel de sentiment trist de deja vu. În numele Parlamentului European aș dori să-mi exprim regretul profund în legătură cu escaladarea conflictului din Gaza între Israel și Hamas. Cu toată limpezimea spun că este inacceptabil ca suferințele populației să continue astfel, ca forța să se impună astfel. În clipa de față chiar uh, angajația Națiunilor Unite uh, au fost victime ale unor uh, tiruri. Până unde va continua spirala forței până când părțile vor deveni mai rezonabile. Trebuie să criticăm, evident, faptul că Hamasul a tras uh, rachete asupra așezărilor izraeliene. Să nu uităm că Hamasul uh, a nu a respectat, a încălcat armistițiul. Toți oamenii din Orientul Mijlociu merită să fie tratați uh, și uh, cu uh, același respect, trebuie să se bucure de aceeași demnitate și nu este permis ca populația civilă să aibă de suferit. Trebuie să-i ajutăm pe oamenii din Gaza. Demnitatea unui palestinian este la fel de respectabilă ca și demnitatea unui israelian, pentru că toți oamenii de pe planetă sunt egali. Nu trebuie să permitem o degradare a situației umanitare. Trebuie să fim deciși să contribuim la găsirea uh, unei soluții de durată din această spirală a forței pentru că reducerea securității strict la aspecte militare uh, nu poate fi încununată de succes. Nu poate să existe o soluție exclusiv militară a conflictului din Orientul Mijlociu. Trebuie să se găsească o uh, soluție uh, pe baza unor tratative politice. Este momentul să se găsească soluții care să fie aplicabile și să aducă rezolvări de durate. În ultimele zile am avut contacte telefonice cu președintele israelian Simon Peres, cu prim-ministru al autorității palestiniene Salam Fayyad, cu președintele Knessetului Dalia Itzik și, bineînțeles, cu înalții însărcinați ai Uniunii Europene pentru politică externă și de securitate, cu Javier Solana, care a vizitat regiunea. Am vorbit și cu vicepreședintele adunării parlamentare pentru Europa și Mediterana, cu președintele Parlamentului uh, Iordanian Abdel Hadi al-Majali, cu președintele Camerei Deputaților din Italia Gianfranco Fini și cu președintele Parlamentului Marocan Mustafa Mansuri. În discuțiile mele am punctat faptul că Parlamentul European Uh, susține cerințele formulate de Uniunea Europeană și care, într-un fel, sunt confirmate și de către rezoluția Consiliului de Securitate a Națiunilor Unite din 8 ianuarie. Stimate colegi, stimați colegi, este apăsător că această rezoluție, care uh, este, de fapt, obligatorie rezoluția Consiliului de Securitate, la care americanii s-au abținut, da, dar în felul acesta au permis adoptarea unei rezoluții, e bine, din păcate, această rezoluție este încălcată de ambele părți implicate în conflict, de Israel și de Hamas. Trebuie să se ajungă la un armistițiu imediat și de durată, care ar trebui să Uh, fie impus și prin participarea Egiptului și a tuturor actorilor din zonă. Trebuie să existe posibilitatea de acordare ajutor umanitar, iar uh, Organizația Națiunilor Unite UN uh, Work and Relief Agency trebuie să poată să-și desfășoare activitățile și nu doar pentru trei ore pe zi. Pentru că dacă până și organizațiile umanitare și uh, ale Națiunilor Unite trebuie să-și înceteze activitatea din cauza proliferării războiului, atunci noi nu putem să uh, ne îndeplinim îndatoririle pe care dreptul internațional le impune. Pentru impunerea unei păci de durată, este necesară o soluție um, pentru ca două state, Israel și Palestina, să poată uh, trăi în acest spațiu ca state suverane. Uniunea Europeană solicită ca sub egida Națiunilor Unite să fie reluate negocierile pentru pace. O soluție de durată presupune însă și o Uh, împăcare între fracțiunile palestiniene. Trebuie să ne punem astăzi întrebarea, conform metodei cu care uh, am operat până acum în cadrul procesului de pace. Um, în ciuda contextului foarte dificil și a progreselor timide înregistrate, până acum câteva săptămâni puteam crede că uh, ne aflăm într-o logică a negocierilor comunitatea internațională și mai ales noi, ca Uniune Europeană, am însoțit aceste negocieri cu un puternic angajament pentru a încerca să creăm condițiile cadru pentru crearea unui stat palestinian. Dar oare angajamentul nostru a fost suficient de puternic din punct de vedere politic? Pentru că între timp ne eh, confruntăm din nou cu o logică a escaladării. Bineînțeles că într-o perioadă a managementului uh, crizei ești înclinat să gândești pe termen scurt. Este imperios necesar să se ajungă la un armistițiu imediat iar uh, trupele israeliene uh, să se uh, retragă de plin, așa cum a solicitat și Consiliul de Securitate al Națiunilor Unite. Experiența ultimilor decenii ne-au învățat că pacea nu poate să pornească doar din această regiune, dar nici nu va fi posibilă fără o împăcare a părților aflate în conflict. De aceea, comunitatea internațională trebuie să fie pregătită acum mai mult decât oricând să uh, stimuleze pacea în Orientul Mijlociu, pentru ca evenimentele triste din deceniile trecute să nu ducă uh, iarăși pentru decenii de aici înainte la ex- alte experiențe triste. Trupe internaționale trebuie să garanteze un armistițiu, iar noi trebuie să întreprindem toate uh, eforturile pentru ca uh, Planul franco-egiptean pentru înființarea unui mecanism internațional care să garanteze granițele regiunii uh, Gaza să fie încununat de uh, succes. Bineînțeles că trebuie descurajat uh, traficul ilegal de armament în zonă. Uniunea Europeană este dispusă să susțină deforțurile pe care le-am menționat, dar vreau să subliniez mai ales o idee. O implicare a unor uh, trupe de securitate uh, europeană uh, nu trebuie doar pe termen scurt să garanteze faptul că armele vor tăcea acolo. Pentru încheierea negocierilor de pace trebuie creat un climat de încredere care să garanteze atât israelienilor cât și palestinienilor um, siguranța zilei de mâine. Doar uh, trupe care să se bazeze pe un mandat robust um, și care să fie recunoscute uh, de toate părțile vor putea să garanteze pacea. Noi ne-am propus în trecut doar să se ajungă la pace, dar este important uh, nu doar să tindem spre pace, ci să um, susținem uh, pacea uh, trup și suflet, astfel încât ura care uh, s-a uh, impus în ultimele decenii să poată fi îndepărtată. În anul 2008 noi am sărbătorit anul european al dialogului intercultural. Noi, în calitate de Parlament European, am contribuit mult ca acel an să devină un an al speranței și am încercat să formulăm accente politice uh, care uh, să uh, releve faptul că un conflict al culturilor nu este datorat unor legi ale naturii. Din nefericire, imaginile cu care suntem confruntați astăzi din regiunea Gaza ne trezesc la o realitate pe care extremiștii și fundamentaliștii uh, o speculează uh, pentru a continua spirala confruntării. Din păcate, forța duce la forță. Nu uh, putem repeta suficient această idee. Doar dialogul și negocierile pot să ducă la o ieșire din criză. Acesta nu ă, este un scop în sine, ci trebuie să ă, îi ajute pe oamenii din Israel și din Palestina să trăiască într-un climat de securitate, în pace și cu respect pentru demnitatea lor. Stimate colege și stimați colegi, vă mulțumesc pentru atenție.